dezbaterea comună privind spălarea de bani. O recomandare pentru a doua lectură. Cristian Iscari și Judith Sargentini sunt uh, coraportori și ne vor, ne vor vorbi despre prevenirea autorizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Deci este vorba din nou de o recomandare pentru a doua lectură. Mai există o recomandare pentru a doua lectură din partea lui Timothy Kirkhope și Peter Simon privind informațiile care asociază transferul de bani și dau acum cuvântul în primul rând domnului Carins. Doamnă președinte, dragi colegi, astăzi și mâine vom încheia procedura care s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ 2 ani. Am lucrat la crearea unei, unui nou cadru legislativ pentru a combate spălarea de bani. Aș dori să mulțumesc în primul rând doamnei Sargentini cu raportarea din partea Comisiei LIBA. Aș dori să mulțumesc colegilor raportori din umbră și Comisiei Europene, la fel și președinției italiene. Pentru că am reușit să ajungem la acordul final pe parcursul președinției Italiei a Consiliului. Ce am reușit să obținem pe parcursul acestor doi ani? Comisia Europeană a propus îmbunătățirea legislației de combatere a spălării banilor pentru a fi un pas înainte a organizațiilor criminale și acum vom avea o abordare bazată pe evaluarea riscului în combaterea infractorilor, ceea ce va permite băncilor să afle mai multe informații despre clienții lor. Vor fi redactate așa numite liste negre care vor fi utile uh, forțelor polițienești și vor permite băncilor, după cum am spus, să obțină mai multe informații privind uh, clienții și transferurile efectuate de acestea. Din punctul de vedere al Parlamentului European, noi am propus un nou instrument care va fi util în combaterea spălării de bani și anume Registrul European al, uh, al, proprietarii, al uh, proprietarilor benefici. Până acum există registre comerciale în statele membre, însă știm că poate fi vorba de uh, proprietari care au calitatea de persoană fizică sau persoană juridică și acestea, această a doua calitate poate fi folosită pentru a crea companii fantomă despre care nu mai știm unde își au uh, sediul adevărat. Prin noua propunere vom cere tuturor statelor membre să aibă uh, registre cu proprietarii adevărați. Ce înseamnă acest lucru? În lanț, în acest lanț de companii offshore care îngreunează activitatea uh, uh, autorităților care pun în vigoare legea, să afle cine deține o anumită companie, cine profită în urma uh, activităților companiilor uh, respective și va fi îmbunătățită și combaterea evaziunii fiscale de către aceste companii. Este vorba de un nou element care va aduce cu sine, în mod sigur, o reacție din partea infractorilor. În Europa, să nu uităm, există un stat de drept, uh, bănci sigură, un sistem financiar uh, care funcționează, ceea ce înseamnă că prin, modific- prin această modificare legislativă, combaterea spălării banilor va deveni mult mai eficace și mai eficientă și vom, îi vom alunga pe tot, toți acești uh, infractori din Europa în țări terțe. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și pentru sprijin și sper că veți fi de acord cu această propunere legislativă uh, mâine. Vă mulțumesc, domnule Caris, și acum dau cuvântul doamnei Sargentini pentru 4 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului domnului Carinș și raportorilor din umbră pentru că ne-au ajutat în acest mandat și în cel precedent uh, de asemenea lui Roberto Calceri, președintele Comisiei Econ și mai cu seamă colegilor uh, italieni din președinția italiană și Comisia Europene. A fost un proces foarte lung. Am început în mandatul trecut și am reușit să terminăm munca uh, în decembrie trecut. Vreau să vă reamintesc că am avut un vot în plenară înainte de alegeri care uh, ne-a acordat domnului Carins și mie însă un mandat foarte puternic 643 de voturi pentru un registru uh, european al proprietarilor beneficiari în Europa, un mandat care nu ne permitea să facem uh, marș arier și mă bucur foarte mult că s-a întâmplat așa și exact asta am și făcut, iar întotdeauna am fost foarte motivație să lupt împotriva evaziunii fiscale și așa mai departe și așa cum s-a spus aici, uh, există foarte mulți bani care ies de pe, din continentul, de pe continentul african din pricina faptului că marile companii multinaționale nu își plătesc taxele acolo. Este un scandal. Fostul președinte ucrainian a furat bani de la poporul ucrainian și a, i-a pus în, într-o companie olandeză fantomă. Și știm bine ce s-a întâmplat și cu LuxLeaks și de aici ne aflăm aici și acum. Uh, și Comisia Europeană a spus că uh, infracțiunile uh, legate de fiscalitate sunt uh, uh, cele mai grave și în acest sens uh, am dorit acest registru european. De fapt, e vorba de uh, un registru care trebuie să regăsească în cele 28 de state membre. Unele țări membre uh, nu au deloc un astfel de registru, trebuie să o facă de acum înainte, iar în viitor aceste registre, de fapt 28 așadar, vor fi interconectate care ne vor permite să vedem toate companiile fictive și altele care sunt uh, în diverse țări. Cine poate să aibă acces? Autoritățile din țările noastre, entitățile vizate, bănci, cazinouri și așa mai departe, dar orice entitate care are uh, interes legitim poate să consulte aceste registre, deoarece spălarea de bani, terorismul, corupția, uh, criminalitatea fiscală și frauda sunt vizate aici. Iar în viitor, ziariștii, ONG-urile și cetățenii noștri vor putea să consulte aceste registre. Și trebuie, în mod colectiv, să ne facem temele și să nu permitem acestor companii să fure banii, să îi ascunde, să îi scamoteze. Sunt bani de care avem nevoie pentru sănătate, pentru educație în societatea noastră și sunt foarte mândră de asta. Dacă statele membre vor să meargă și mai departe, să impună condiții mai stricte, pot să fac asta. De asemenea, am rezolvat problema cu protecția datelor și mulțumesc, mulțumesc doamnei Iurova pentru că în ce privește directoratele de la Comisie, de când, dacă am trecut de la Markt la uh, Justice, directorat general, ne-am mișcat și mai bine în acest sens. Cât privește protecția datelor, mi se pare legitim că am abordat acest subiect și că cine uh, îi se pare că i s-au încălcat datele trebuie să aibă posibilitatea de uh, recurs. Ce privește retenția datelor, 5 ani, mă bucur foarte mult că avem asta la articolul 40. Așadar, doamnă președinte, haideți că acesta să devină un exemplu pentru alte țări din lume. N-ar fi extraordinar dacă și americanii ne-ar urma exemplu. N-ar fi oare minunat uh, dacă s-ar întâmpla asta, lupta noastră împotriva evaziunii fiscale și sper că ne veți ajuta în acest demers. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sargentini. Acum dau cuvântul domnului Kirchhoff pentru patru minute. Uh, doamnă președinte, doamnă comisar, uh, dacă se oprește fluxul de bani, se uh, Um, reduce mult și num, numărul criminalilor și teroriștilor și se protejează întreaga economie. Uh, răul pe care poate face spălarea de bani nu, poate, nu trebuie subestimat. Activitățile criminale pe piețele noastre uh, reprezintă un volum bani și transparența este un, uh, o armă pentru a lupta împotriva acesteia. Alături de colegi am lucrat la legislația pe care dorim să o adoptăm în acest domeniu. Am ținut cont de standardele internaționale și nevoia de a lupta de eh, spălare de bani dincolo de granițele Uniunii Europene și în colaborare cu restul lumii posibilitatea eh, de a urmări banii dincolo de frontiere și de a confisca active este important pentru că așa funcționează rețelele criminale. Eu cred că acest pachet va uh, permite reducerea acestui spațiu de manevră pentru uh, rețelele criminale, dar ne va permite și nouă mai bine să urmărim mai ușor banii dincolo de frontiere. De ani de zile, consumatorii și uh, firmele au avut dificultăți în punerea aplicare a legislației precedente pe acest subiect. Noi am încercat să creăm de această dată o măsură proporționată și eficientă de luptă împotriva spălării de bani. Doresc să spun că a doua directivă pentru lupta împotriva spălării de bani, de care m-am ocupat alături de alți colegi, a fost interpretată și pusă în aplicare în țara mea, în Regatul Unit, într-un, într-un mod care a făcut viața aproape prea grea investitorilor mici. Uh, Uh, și relația cu instituțiile financiare nu a fost deloc uh, echilibrată. O astfel de povară uh, ex, um, exagerată nu trebuie să fie adusă din nou pe umerii uh, întreprinzătorilor. Trebuie să le apărăm și viața privată și protecția datelor a fost o preocupare în activitatea noastră. Termenii proporționalitate și necesitate se regăsesc de multe ori aici uh, în discuțiile noastre din Parlament și, bineînțeles, în pachetul de care m-am ocupat. Directivele precedente au fost scuze de multe ori pentru instituții, inclusiv bănci uh, și alte societăți, pentru a-și ia deciziile de afaceri de parte de consumatori și de a găsi moduri impractice de evaluare a clienților companiile și serviciile financiare trebuie să știe ce caută și cum trebuie abordată problema. Trebuie să existe un sistem de raportare și de supraveghere eficient, dar și țările trebuie să respecte, nu doar să uh, semneze principiile și metodele internaționale și să asigure o bună cooperare cu țări terțe dacă întreprinderile și partenerii noștri comerciali din restul lumii uh, continuă să uh, investească în Europa și dorim ca piața unică să prospere, trebuie să avem instrumentele necesare și cooperarea necesară pentru a lupta împotriva acestor tipuri de criminalitate. Deci sper că vom vota un instrument uh, uh, care să funcționeze cu adevărat, uh, pentru că eu am avut o abordare pragmatică în abordarea acestui instrument. Putem putem avea cele mai bune legi din lume, dar dacă ele nu sunt bine puse în aplicare, nu vom câștiga nimic. Și grație acestui pachet, eu cred că vom câștiga mult. Doresc să mulțumesc în încheiere tuturor celor implicați um, care au lucrat la acest raport, um, uh, domnul Simons și ceilalți raportori și coraportori și sper că votul de mâine va fi începutul unei noi ere în lupta împotriva spălării de bani pe baza um, bunului simț, dar și pe baza unei acceptări de către public. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kirchhoff, și urmează acum uh, domnul Peter Simon. Vă mulțumesc, doamna președintă. Se estimează că în fiecare an aproximativ 1600 de miliarde de euro sunt uh, spălați, sunt bani spălați. Doar în Uniunea Europeană, evaziunea fiscală, prin evaziunea fiscală se pierd 1000 de miliarde de euro, o sumă mai mare decât cadrul financiar european pe șapte ani. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană, când vine vorba de combaterea spălării banilor, trebuie să avem un rol de lider. Drept urmare, a fost deosebit de important să, actual, să actualizăm vechea directivă pentru combaterea spălării banilor din anul 2006. Eu m-am ocupat de informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și socialdemocrații au, au cerut dintotdeauna o actualizare rapidă a cadrului legislativ european. Ambele propuneri legislative se bazează pe uh, evaluarea, pe estimarea uh, risc, uh, riscurilor. Această abordare bazată pe risc se reflectă și în domeniul de aplicare a directivei. Pe viitor și cazinourile și alți uh, furnizori de jocuri de noroc vor fi acoperiți de această directivă. Punctul central al combaterii finanțării terorismului și a spălării banilor este reprezentat de transparență. Tocmai de aceea este important să aflăm care sunt adevărații beneficiari care se ascund în spatele unor uh, companii uh, fantomă. Tocmai de aceea, din punctul nostru de vedere, este un mare succes uh, în această luptă împotriva spălării banilor faptul că uh, s-a, Parlamentul European a reușit să impună acest registru cu adevărații beneficiari al, ai uh, companiilor, uh, holdingurilor și așa mai departe. Transparența este cea mai bună armă cu care putem uh, combate uh, infracțiunile care se poartă în, uh, în tuneric. Însă, nu a fost un lucru de la sine înțeles, pentru că a mers dincolo de propunerea originală uh, a Comisiei Europene. Însă, până la urmă, Parlamentul European a reușit să impună această cerere uh, deosebită de, deosebit vorba de un registru care va putea fi uh, uh, accesat de toată lumea care are un interes legitim, de exemplu jurnaliști, pe lângă notari și autoritățile publice. Însă, socialdemocrații și-ar fi dorit ca o interconectare a acestui, acestui registru pe plan european să aibă loc imediat și nu peste patru ani, pentru că transparența nu trebuie să se oprească la granițele naționale. În plus, pentru noi, socialdemocrații, ar fi important dacă un asemenea registru ar deveni o realitate și în state terțe. În urma unei asemenea ofensive pentru transparență, cred că am reușit să consolidăm și mai mult uh, lupta împotriva paradisurilor fiscale, a evaziunii fiscale și așa mai departe. În propunerea legislativă se face trimitere la crearea unor asemenea uh, registre și în state terțe, însă nu, nu în mod uh, obligatoriu. În uh, ciuda dorinței Consiliului, Parlamentul a obținut, uh, își dorește un act delegat pentru actualizarea acestor uh, liste. Rămâne de văzut dacă prin dacă, vom, dacă acest registru central va funcționa foarte bine. Noi considerăm că este un succes al acestei directive, însă foarte multe puncte rămân, rămân în continuare deschise ceea ce înseamnă că vom mai avea de lucru și în următorii 5 ani. Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei comisar Iurova. Mulțumesc foarte mult, onorabil membri ai Parlamentului European. Adoptarea celei de-a patra directive privind spălarea de bani și regulamentul în ce privește transferul de fonduri sunt texte strategice în europeană. Acestea reprezintă un pas înainte semnificativ în îmbunătățirea eficacității eforturilor noastre pentru a uh, combate spălarea de bani proveniți uh, din uh, activități criminale și pentru a combate finanțarea activităților teroriste. Vreau să mulțumesc Parlamentului, mai cu seamă celor doi coraportori, doamna Sargentini și domnul Carinș, mai ales și raportorilor din umbră, pentru sprijinul deosebit pe care ni l-au arătat și care ne-au ajutat în această muncă dificilă și îndelungată. De asemenea, mulțumesc mulțumiri și ultimelor președinții, mai cu seamă celei italiene, pentru eforturile făcute, pentru că sub egida președinției italiene am reușit să finalizăm lucrările în decembrie anul trecut. Sunt convinsă că avem astfel rezultatele eh, pe care le-am dorit. Iată un pas în plus eh, în lupta noastră de combatere a evaziunii fiscale și a terorismului finanțat prin uh, uh, aceste texte și astfel ajutăm și politica uh, de securitate. Acum avem instrumentele la dispoziție pentru a îmbunătăți situația și pentru a da de urma miliardelor uh, de euro care ne scapă deocamdată și care finanțează activități necurate. Registrul uh, și transparența respectivă se găsesc și ele în uh, această dezbatere internațională. Mă bucur că am adoptat aceste prevederi și Vreau să uh, mă adresez și statelor membre care fac tot ce e posibil pentru a pune la punct registrele acolo când ele nu există, registrele de proprietari beneficiari. Acum avem un cadru care ne ajută mai, să avem mai multă transparență, mai multă eficacitate. În sfârșit, acest cadru există acum. În acest context, Comisia cere statelor membre să uh, accelereze implementarea prevederilor din uh, a patra directivă și vreau să mulțumesc Parlamentului pentru voturile care au fost exprimate, care arată că avem o voință puternică de a combate finanțarea terorismului și de a combate spălarea de bani în general. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna comisar Iurova. Trecem acum la vorbitorii numele grupurilor politice și primul este domnul Radev, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnul Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, conform datelor ONU, spălarea de bani costă 2,7% din PIB-ul global sau peste mie de miliarde de dolari pe an. Dar, de fapt, costul e mult mai mare pentru că criminalitatea și terorismul finanțate din spălarea de bani uh, au consecințe asupra destinurilor a milioane de oameni în întreaga lume. De aceea, acest pachet uh, pentru lupta împotriva sărăciei de bani este atât de important, uh, pentru că va duce mai, mai multă transparență într-un sistem complicat care altfel va fi mai expus la fraudă acordul uh, privind un registru central al beneficiarilor uh, um, și includerea criminalității în domeniul uh, neplătirii taxelor în pachet, precum și impunerea obligației pentru um, furnizorii de plăți intermediare, intermediare să respecte uh, normele, sunt foarte importante legislația europeană. Aceste uh, prevederi aduc mai multă claritate în legătură cu proprietatea întreprinderilor și mai multă transparență în relațiile de afaceri care uh, vor permite mai bună funcționare a pieței unice. În același timp, Lupta împotriva criminalității organizate și împotriva terorismului va fi astfel facilitată. Acest lucru e important, având în vedere provocările, um, amenințările teroriste la adresa Europei, o prioritate reconfirmată în agenda europeană pentru securitate. Pachetul oferă, deci, instrumente adecvate și președintele întrerupe pe vorbitor și dă cuvântul doamnei Gomez. Microfon, microfon. como relatora sombra na negociação da quarta diretiva anti la fel și care de această a patra directivă pentru banilor, consider și eu că avem un sistem mult mai solid care ne permite să facem piept infracțiunile. Registrul european care conține informații privind adevăratul uh, sediu social și adevărații uh, beneficiari a acestor companii este de salutat. Însă trebuie să spun că este păcat că în ciuda acestor tuturor scandalurilor care s-au manifestat în ultima perioadă în Uniunea Europeană, nu a mers suficient de departe în ceea ce privește transparența pentru că unele, pentru că nu toată lumea poate avea acces la aceste registre. Jurnaliștii, ONG-urile, nu toți jurnaliștii, nu doar ONG-urile vor avea acces, vor exista 28 de sisteme diferite de a avea acces la acest, la acest registru, ceea ce, după cum am spus, este păcat. Legătura între aceste norme legislative și combaterea evaziunii fiscale cred că este evidentă pentru toată lumea. Acest registru poate deveni un instrument foarte puternic pentru a îngreuna evitarea plății de taxe de către întreprinderi. Un lucru mai, foarte important, mai ales în aceste perioade de criză economică. Acest pachet va contribui la îmbunătățirea structurilor neclare ale anumitor întreprinderi. Ar fi foarte important ca statele membre să pună acum în vigoare cât mai repede această directivă pentru a putea ajunge la adevărate mecanisme de cooperare. Avem nevoie de un registru Uh, și să propunem acest registru și în contextul uh, discuțiilor de la G20, astfel încât aceast, acest registru să devină realitate și în alte state terțe. Doamne Gomez, acceptați o întrebare din partea domnului Șani? Vă rog, domnule Șani. Vă mulțumesc, domnule președinte. domnule Gomez, în intervenția dumneavoastră, ne-ați atras atenția asupra unor uh, puncte problematice din punctul de vedere al punerii în uh, aplicarea acestei directive și v-ați referit și la paradisurile fiscale. Și aș dori să vă întreb de ce sistemul european, um, instituțional european, nu a reușit până acum să rezolve această problemă a paradisurilor fiscale. Cred că există, trăim într-o stare de negare. Nu există o voință din partea statelor membre și a Comisiei de a ajunge la o adevărată armonizare fiscală. În lipsa acestea nu va exista o adevărată competiție, o competiție sănătoasă pe piața internă. Acest lucru încercăm să-l, să-l uh, atingem prin Comisia Taxe și dacă vom face acest lucru, poate îi vom convinge și le vom convinge și pe statele membre și pe Comisia Europeană. mulțumesc, doamna Gomes, și are acum cuvântul pentru mine, doamna von Stori. Stimate domnule președinte, dragi colegi, astăzi discutăm despre măsuri îmbunătățite pentru a combate spălarea banilor din motive întemeiate, combaterea terorismului, combaterea evaziunii fiscale, dar uh, se manifestă uh, și o altă temă, desfințarea banilor uh, uh, pe șin. Nu ar trebui să renunțăm la. ar trebui să desfințăm banii pe șin și să facem doar uh, tranzacții online. Peter Boffinger și alți, uh, alți, oameni, alți experți economici din uh, Germania, de exemplu, ne cer tocmai acest lucru. Uh, Oare ne dorim ca statul să poată să aibă acces la toate tranzacțiile bancare pe care le facem noi când am băut o bere în ce restaurant? Oare uh, merită să renunțăm la anonimitatea noastră ca cetățeni în numele combaterii uh, terorismului. Dacă mă întrebați pe mine, dacă mă întrebați pe mine, nu cred că trebuie să renunțăm la această libertate niciodată. Vă mulțumesc, domn, doamnă von Stor, și are acum cuvântul pentru un minut și jumătate, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că spălarea de bani este ceva grav, sursă de venit pentru marile organizații criminale și daune, pagube pentru uh, economia noastră. drumul a fost lung și mulțumim tuturor raportorilor, coraportorilor care au cooperat, raportorilor din umbră, toată lumea a lucrat foarte bine. În primul rând trebuie să ne bazăm pe acele analize de risc, adică trebuie ca acestea să fie cât se poate de precise, de exacte și să ne ghideze în acțiunile noastre. Acesta este ceva cât se poate de important. Asta înseamnă că trebuie să știm foarte clar beneficiarii reali. În cadrul trialogului ne-am gândit și am reflectat la registrul persoanelor uh, reale și persoanelor juridice uh, Uh, chestiunea este foarte complexă, ne putem găsi în cadrul unor scheme, sisteme, lanțuri de tip uh, matrioșca și alte uh, lucruri foarte complexe și nu ar trebui să cădem în păcatul unei legislații greu de aplicat iar uh, criminalii și cei care spală bani să poată să ocolească foarte bine legislația, să profite de lacunele ei. Mulțumesc tuturor colegilor parlamentari, tuturor uh, care au putut să lucreze și să promoveze această legislație în țara noastră, în alte țări, pentru că cred că ne va ajuta să combatem acest flagel. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Torvalds. Are acum cuvântul doamna Cari, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, aș dori să mulțumesc colegilor pentru excelenta colaborare dintre noi. Astăzi putem spune că am obținut un rezultat excelent. Deci vă mulțumesc tuturor. Discutăm un subiect foarte important Stat, uh, ONU spune că țările africane pierd aproximativ 50 de miliarde de dolari pe an din cauza fraudei fiscale și din cauza spălării de bani. Pierd de două ori mai mulți bani decât primesc uh, în ajutor pentru dezvoltare. Uh, deci uh, luptă cu uh, transferuri uh, ilegale de fonduri și e important ca autoritățile să controleze aceste structuri și fondurile transferate în mod fraudulos de companiile multinaționale pentru a evita plătirea impozitelor. Am făcut eforturi pentru um, a cere acest registru public care să permită să ne permită să uh, identificăm proprietarii adevărați al acestor companii. Um, cetățenii, ziariștii și ONG-urile ar trebui să aibă de asemenea acces la acest registru pentru că, până la urmă, grație eforturilor lor, scandalurile cum este LuxLeaks um, au fost uh, aduse în atenția opiniei publice. Acest lucru însă nu a fost posibil pentru că forțe puternice din Comisie și în anumite state membre din Consiliu nu au dorit această transparență, așa că aș dori să fac apel la adresa guvernelor noastre, inclusiv guvernului meu din Danemarca, să facă eforturi pentru ca registrele publice să fie accesibile tuturor. Da, Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Jolie. Merci, le... Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Vreau să salut lucrările decisive um, pe care le-au finalizat raportorii, mai cu seamă um, doamna Sargentini, domnul Carinș. Mâine vom vota crearea acestor registre uh, pentru proprietarii beneficiari. Mi se pare, într-adevăr, uh, ceva foarte important, în ciuda faptului că multe state membre s-au opus. Astfel, Regatul Unit a uh, obținut să nu se facă publicitatea registrelor în ce privește trusturile. Și statele membre au răspunderea de a defini la ei acasă modul precis în care, de pildă, ONG-urile și ziariștii vor avea acces la aceste date. Mâine nu va fi decât un prim pas în acest drum pe care ne angajăm pentru a lupta împotriva opacității finanțelor criminale care finanțează terorismul și alte infracțiuni grave. Este clar că nu ne găsim în fața unei fatalități. Domnul președinte, întrerupe. Doamna Ferrara, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În Europa există mii de grupuri ale criminalității organizate care de multe ori uh, au societăți cu sedi în diferite țări legate între ele pentru a-și ascunde practic activitățile. Deci, ideea ă, de a face o evaluare privind spălarea banilor și riscurile legate de terorism care au ă, consecințe asupra pieței interne ă, și inclusiv schimbul de informații cu certețe sunt aspecte semnificative ale obiectivelor urmărite. Lupta împotriva spălării de bani înseamnă lupta împotriva evaziunii, corupției, criminalității, finanțării terorismului și altor fenomene ilicite care distorsionează economia reală. Transparența în această bătălie are un rol fundamental. Dincolo de ameliorarea trasabilității transferurilor de fonduri în Uniunea Europeană, trebuie să se facă toate eforturile și pentru a face transparente activitățile unor societăți și alte entități cu personalitate juridică, pentru a se identifica cine uh, beneficiază de pe urma acestor activități, cine este proprietarul și cine are putere de decizie. Este esențial să se creeze registre publice în care să uh, se păstreze și să se uh, țină la zi aceste informații accesibile cât mai multor subiecte obiecții. În ciuda faptului că anumite state au făcut progrese la nivel legislativ în acest uh, um, domeniu, există încă goluri de umplut. Um, accesul condiționat la informație, de exemplu, nu per, ne permite să luptăm împotriva unor operațiuni financiare care pot ascunde fenomene de spălare de bani uh, și evaziune fiscală. Uh, deci trebuie să evităm orice formă de limitare la accesul la date care uh, este uh, opusă transparenței pe care dorim să o promovăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferrara, și acum are cuvântul domnul Borghețiu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia că în acest raport lipsește sau nu este abordat clar un subiect care, după părerea mea, ar fi trebuit să fie central, având în vedere pericolele foarte grave care ne confruntăm, și anume riscul finanțării prin canale opace, financiare, uh, grupările islamiste. Există în Europa Uh, o întreagă rețea de uh, măcelării islamice și alte tipuri de activități uh, legate de religia islamică în care nu, nu se știe de unde sunt finanțate. Și astfel, încet, dar constant, intră în Uniunea Europeană capitaluri care promovează interese obscure probabil legate de organizațiile nu doar criminale, ci și teroriste. Așa că haideți să ne întrebăm, dorim până la urmă să identificăm cine apără aceste circuite ilegale? Încă astăzi, președintele îl întrerupe pe domnul Borghețiu și dă cuvântul doamnei Paunova. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi, co- dragi colegi, pentru că economiile noastre să funcționeze, avem nevoie de încredere și transparență. În, în Europa, în fiecare an sunt spălați 600 de miliarde de euro. Este dublul fondurilor de care avem nevoie pentru planul de investiții al Comisiei Juncker. Bani pe care am putea să investim în inovare, în educație, în cercetare. Prin cele două propuneri de astăzi dorim să inversăm această tendință negativă prin îmbunătățirea trasabilității transferului de, fond, de fonduri, astfel vom îmbunătăți integritatea, buna funcționare, reputația și stabilitatea sistemului financiar. Avem nevoie de noi măsuri și de o diligență necesară, pentru că doar așa uh, băncile vor înțelege mai bine situația clienților lor crearea unor uh, registre centrale pentru a furniza informații privind proprietarii adevărați a companiilor va spori transparența și va îmbunătăți încrederea cetățenilor în uh, sistemul, uh, uh, sistemul financiar. Aceste reguli pot fi impuse doar la nivel european, pentru că spălarea banilor nu poate fi combătută de fiecare stat membru în parte. Acest tip de legislație aduce cu sine încredere, încredere în sistemul nostru financiar, încredere că ne folosim bine banii, încredere că europenii uh, vor putea să evolueze, să se bucure de bunăstare într-un mediu uh, echitabil. Vă mulțumesc, doamna Paunava. Are acum cuvântul pentru două minute, doamna Ferreira. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, și eu aș vrea în primul rând să mulțumesc echipei de raportori și raportori din umbră pentru că au făcut foarte multe eforturi și au realizat uh, um, un uh, un dosar de înaltă ținută. E vorba de ceva esențial în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale și pentru ca sistemul financiar să nu fie folosit pentru spălare de bani și pentru a finanța terorismul. Identificarea beneficiarilor efectivi. Deci, proprietarii acestor tranzacții în europeană, e bine, aceste registre sunt esențiale, un pas înainte, așadar și socialdemocrații au fost deosebit de încântați că avem aceste registre publice ale proprietarilor beneficiari uh, reali, însă ne pare rău că acest acces la informație nu este încă și mai liber și nu este mai bine realizat pe plan european. Atunci când legislația limitează accesul la aceste registre, uh, condiționând-o de un interes legitim și formând asta într-un mod uh, cât se poate de vag. În sfârșit, ă, legislația aceasta este total dependentă de voința statelor membre, și deci s-ar putea ca asta să se traducă în fapte printr-un acces aproape imposibil la aceste registre. Statele membre pot să limiteze încă și mai mult accesul la aceste informații în cazuri numite excepționale, de pildă atunci când e vorba de minori de handicapat sau când există riscuri adeverite pentru beneficieri care pot să fie ținta unor intimidări și așa mai departe. Deci există în fel și chip posibilități de a limita accesul. În concluzie, legislația pe care o vom vota este un pas înainte, esențial pe calea transparenței, însă este doar un prim pas. Există aspecte pe care nu le-am uh, uh dus până la capăt și au existat soluții de compromis. În sfârșit, sperăm că vom continua tot așa. Fotiga. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Fotiga pentru un minut acum. Ca cu Madrid. Mulțumesc, domnule președinte. În 2004, după atacurile de la Madrid, atacurile teroriste de la Madrid, statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat să lupte împotriva terorismului. Acest lucru se aplică și în cazul rețelelor teroriste, dar, din păcate, uh, amenințarea teroristă a crescut de atunci și toate instrumentele noastre financiare și juridice nu sunt la înălțimea provocării. De aceea, votul de mâine, de aceea votăm mâine acest pachet uh, care are obiectivul de a lupta împotriva terorismului și, după părerea mea, um, acest vot va reprezenta un pas înainte foarte important pentru Uniunea Europeană și vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat um, la negocierea acestui pachet. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Ieșec. Thank you, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor din celor care s-au implicat din partea Parlamentului European pentru poziția lor puternică pe parcursul negocierilor. Această directivă sublinează importanța rolului Parlamentului European în procesul legislativ, ideea acestui registru care este cheia acestui regulament, uh, aparține Parlamentului European și am apărat-o pe parcursul uh, trialogului uh, purtat. Acordul încheiat în decembrie răspunde cererii opiniei publice de a avea o transparență mai mare și în combaterea spălării banilor. Cu toate acestea, mai există posibilități de a îmbunătăți accesul la acest registru public, directiva lăsând Uh, libertatea statelor membre de a defini accesul la acest registru. După votul din Parlamentul European, va veni rândul statelor membre să-și asume responsabilitatea de a pune în aplicare cât mai repede posibil uh, noile reguli pentru a combate spălarea banilor și a guverna informațiile care însoțesc transferurile de fonduri. Accesul la acest uh, registru ar trebui să fie cât mai larg. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Iașec. Acum are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Crisogonos. Mulțumesc. Spălarea de bani este o mare problemă pentru economia europeană iar costurile acestei crime organizate depășesc 166 de miliarde anual conform Europolului, adică mai puțin bani pentru creștere economică, mai puțin bani pentru, pentru servicii sociale și publice și până la urmă o sporire a inegalităților sociale și inechităților. De ce nu am reușit să fim eficienți în a contracara acest uh, fenomen? Adevărul este că până acum nimeni nu a avut suficientă voință politică pentru a face asta și iată de ce aceste două acte legislative sunt foarte bune, foarte utile. Discuția de astăzi o arată că lucrurile încep să se miște. Comisia Europeană a făcut o propunere mai bună decât situația actuală. E vorba de aceste registre cu uh, beneficiarii, proprietarii beneficiari trusturi, dar și persoane fizice uh, care pot fi consultate registrele atunci când există un interes legitim. Este vorba de un legim care nu este pe deplin transparent, însă avem nevoie de un prim pas în acest sens și asta este principala uh, reformă de care avem nevoie și nu avem neapărat nevoie de a privatiza totul cu orice preț așa cum pare să fie tendința politică în Europa astăzi. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat. Urmează domnul Corau. Grazie, grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Cu acest al patrulea pachet pentru lupta împotriva spălării de bani se fac pași înainte față de situația precedentă, chiar dacă, după părerea mea, suntem încă departe de un instrument cu adevărat eficient și concret pentru a lupta împotriva unui fenomen uh, de proporții enorme. Este o adevărată plagă, dar este și ceva foarte convenabil pentru cei uh, care văd că apar pe piața lor aceste fonduri, nu se știe de unde, dar sigur um, dintr-o sursă ilicită um, S-a negociat cu Consiliul, um, dar uh, aceste negocieri au dus la scăderea ambițiilor. Um, și acum statele membre uh, își achită obligațiile în mod diferit. Nu putem fi siguri că statele o vor face în mod uh, perfect conform. Deci avem uh, oportunitatea de a face pași înainte, uh, parțial pierdută. Mulțumesc. Care cuvântul acum? Uh, doamna Brio. Domnule președinte, orice consolidare a legislației împotriva și împotriva finanțării terorismului este ceva pozitiv, în teorie, însă asta nu înseamnă că trebuie să sacrificăm suveranitatea statelor, deoarece statele membre sunt cele care știu cel mai bine și pot cel mai bine să lupte împotriva acestor rețele mafiote, iar această legislație trebuie să fie însoțită de o consolidare, o întărire a controlului fluxurilor de capital pe piața internă. Nu trebuie să fim naivi. Rețelele de spălare de bani și de finanțare a terorismului profită mult de lipsa frontierelor între statele membre, iar libera circulație a capitalelor și a persoanelor, precum și libertatea de stabilire în cele 27 de state membre, au creat un teren fertil, juridic, favorabil pentru aceste infracțiuni. Iată de ce, dacă nu avem o întărire a cooperării judiciare și polițienești între statele membre, trebuie să suspendăm aplicarea Schengen și aplicarea liberei circulații. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Mann. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fiecare an, anual, uh, în fiecare an pe, pe planetă se spală între 600 miliarde, 600 de miliarde de euro și 1500 de miliarde de euro. Se folosesc pentru acest lucru uh, firme fantomă, firme cu sediu în uh, paradisuri fiscale și așa mai departe ceea ce afectează uh, soliditatea până la urmă și credibilitatea instituțiilor financiare și reprezintă un risc pentru întregul sistem uh, financiar. Acțiunile naționale nu sunt uh, suficiente. Măsurile europene trebuie să țină seama de standardele internaționale pentru a putea reacționa eficace. Avem într-adevăr nevoie de acest registru uh, public uh, astfel încât autoritățile publice să poată să aibă acces la informațiile privind proprietarii adevărați a, a companiilor respective. Avem nevoie de asemenea de o trasabilitate uh, completă a transfer, uh, transferurilor de fonduri. Însă, în ciuda transparen- acestei transparențe, trebuie să fie respectate și datele cu caracter personal garantate prin Carta Drepturilor Fundamentale în, uh, din Europa. Cooperarea internațională este deosebit de importantă. Va trebui să reușim în mod uh, țintit să, să, să punem capăt spălării de bani și finanțării terorismului și mulțumesc lui uh, uh Cristian uh, Cristianis și raportorilor pentru acest raport. Domnul Gualtieri. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că Dezbaterea uh, care a dus la adoptarea acestui pachet pentru lupta împotriva spălării de bani a fost uh, o uh, frumoasă pagină a democrației europene. Acest lucru se datorează echipei de negocieri, dar și rolului pozitiv al președinției italiene și rezultatul duce Europa poate nu la înălțimea standardelor celor mai avansate, ci chiar uh, uh, dincolo de aceste standarde. Parlamentul a ameliorat propunerea, a făcut un pas înainte foarte important a permis crearea acestui registru public în care să se registreze uh, proprietarii întreprinderilor, inclusiv ai trusturilor și se adaugă faptul că interesele legitime uh, privesc uh, nu doar lupta împotriva spălării de bani și împotriva terorismului, dar și um, alte um, delicte legate, cum ar fi corupția, frauda Uh, sau neplătirea impozitelor, uh, evaziunea fiscală. Deci s-a făcut o legătură în această acțiune uh, și inițiativa noastră legată de evaziunea fiscală. Deci, iată, facem un pas înainte important. Sunt de acord cu doamna raportor că acesta trebuie să fie un model și că Uniunea Europeană trebuie să ceară celorlalți țărilor terțe să se adapteze la acest model. Trebuie să ne asigurăm asigurăm nu doar că legiferăm bine, ci și că se pune bine în aplicație prevederea. Președintele, mulțumesc domnule Gualtieri, are cuvântul acum colegul Oșuc. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Era terorismului, spălarea de bani sunt chestiuni de mare actualitate și mă bucur foarte mult că aceste acte legislative iau în considerație atât de multe aspecte din acest dosar și foarte multe instituții și entități au un rol de jucat aici. Cred că trebuie să consolidăm acele aspecte care au fost identificate ca fiind esențiale în baterea acestor activități criminale avem uh, lucruri de modificat, însă trebuie să fim atenți, să fim raționali și, și să fim propor uh, și raționali. De asemenea, trebuie să vedem uh, cine sunt cei care comandă aceste transferuri de fonduri. Uh, să nu uităm nici uh, liniile directoare și orientative care provin de la organismele financiare internaționale. Trebuie să fie coerente cu ce facem noi aici. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Orșo, care acum cuvântul domnul Vali. Grație, președinte! Mulțumesc, domnule președinte! Mai întâi aș dori să felicit Parlamentul care a lucrat foarte bine în acest, dolar, în acest dosar. Mă scuzați, pașii înainte sunt numeroși și evidenți. Uh, din păcate, Consiliul, uh, sub presiunea statelor membre, um, a făcut să scadă uh, ambițiile acestui text. De exemplu, restricția la regis, accesul la registrul privind proprietarii întreprinderilor nu este, um, a fost impusă de Consiliu. Din păcate, uh, aceste registre centrale nu vor fi deschise în mod democratic publicului, așa cum a cerut Parlamentul și societatea civilă uh, doar cei care pot să demonstreze că au un interes legitim uh, pot să aibă acces la aceste registre și acest criteriu nu este clar definit și identificarea proprietarilor efectivi este complexă și se limitează la subiecții care posedă sau controlează peste 25% din capitalul social. Și chiar dacă nimic uh, nu împiedică un stat să adopte măsuri și mai stringente, uh, riscul uh, de a fi post primite este mare. Și se riscă o punere în aplicare lipsită de, lipsită de omogenitate între statele membre și astfel uh, se vor permite portițe um, de scăpare. Am văzut că criminalitatea organizată de multe ori uh, uh, spală banii prin aceste instrumente. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Peterle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte ca parte din Uniunea Monetară și din politicile noastre fiscale, trebuie să luptăm împotriva fondurilor ilegale, netransparente, care ne traversează frontierele. Deci salut acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliu și acord la care s-a ajuns destul de ușor până la urmă. Într-o vreme în care discutăm politica comună de apărare, este important să apărăm integritatea Uniunii să apărăm integritatea uh, cetățenilor noștri, să luptăm împotriva fluxurilor uh, ilegale, împotriva paradisurilor fiscale. De aceea este important să exercităm presiunea asupra țărilor care permit instalarea acestor paradisuri fiscale. Trebuie să lucrăm cu aceste state, să avem o mai mare transparență și deci este important să-i Aplicăm și țările candidate, care ar trebui și ele să respecte aceleași standarde și să împiedice la rândul lor aceste fluxuri ilegale și vreau să ofer jumătate de minut care îmi rămâne următorului vorbitor. Vă mulțumesc, domnule Petrla. Acum, pentru un minut, are cuvântul doamna Iotova. A fost adoptată trei pachete legislative până acum pentru a combate spălarea de bani, din păcate, cu rezultate dezamăgitoare până acum. Infractorii sunt totdeauna flexibili, sunt cu un pas înaintea noastră, deci trebuie să ne schimbăm abordarea, avem nevoie de abordare comună pentru a combate criminalitatea organizată și spălarea de bani Europa ar trebui să aibă un rol de lider în combaterea paradisurilor fiscale și să nu închidă ochii în fața acestei probleme. Comisia Europeană monitorizează Bulgaria și România din punctul de vedere al combaterii corupției. Însă această abordare și-a epuizat și-a atins limitele. Raportul privind corupția al comisarului Malmström ne-a demonstrat că acest fenomen este prezent în toate țările, deci este evident că avem nevoie de o legislație comună europeană, de o aliniere a normelor penale în statele membre și doar așa vom ajunge la o nouă strategie care să ne garanteze securitatea până în 2020. Vă mulțumesc, doamnă Iotova. Acum are cuvântul pentru minut domnul Van Dalen de Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spălarea de bani înseamnă uh, miliarde și miliarde de euro de care suntem degrevați, sume foarte bani care sunt folosite uh, deci pentru uh, și reciclate astfel. Este inacceptabil să se întâmple așa ceva. În acest nou cadru pe care îl avem astăzi, putem să luptăm mai bine împotriva spălării de bani și împotriva finanțării terorismului, deoarece cred că riscurile pe care le asumăm sunt riscuri uh, bune. Uh, vom încuraja tranzacțiile uh, licite, pozitive și nu economia subterană. Vom fi pentru activități cinstite, așadar. Există și problema

negocieri prelungite, Europa a reușit să facă un pas mare înainte în combaterea spălării banilor și a evaziunii fiscale. Este foarte important să dispunem de acest registru central care ar trebui să fie obligatoriu în toate statele membre. Trebuie să ne asigurăm că informațiile privind beneficiarii reali sunt înregistrate în, în acest loc și uh, în ceea ce privește trusturile. Chiar dacă accesul este limitat, este un pas mare înainte, ar trebui, pentru că și ONG-urile și jurnaliștii au acces la acest registru. Cazurile de corupție implică deseori companii fantome care nu există de fapt. Evaziunea fiscală trebuie să fie combătută pentru că ne afectează țările și, dar, uh, și țările în curs de dezvoltare și avem nevoie de un răspuns global la această problemă globală. Mulțumesc, doamna Schlein. Are acum cuvântul pentru un minut domnul Ujastovski. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt pentru o abordare precaută în legătură cu legislația, dar nu am niciun dubiu în legătură cu spălarea de bani și um, frauda fiscală. N-am niciun dubiu că trebuie să fim foarte hotărâți în crearea unor instrumente uh, care să ne permită să luptăm eficient împotriva spălării de bani și a altor fenomene frauduloase. Însă nu sunt convins că registrul de um, nu permite respectarea vieții private a cetățenilor. Haideți să nu ezistăm, ezităm, haideți să um, facem în așa fel încât să permitem crearea acestor registre care vor fi eficiente în lupta împotriva spălării de bani. Și trebuie să ne asigurăm că această legislație va fi pusă în aplicare în mod foarte hotărât. Unele dintre recomandările Consiliului Europei, de exemplu, nu au fost puse în aplicare și de aceea doresc ca Comisia Europeană să se asigure că toate aceste reglementări vor fi bune, bine puse în aplicare. Are cuvântul acum doamna Pitera panie przewodniczący! znany od lat proceder brania. domnule spălarea de bani este legată în mod direct cu crima organizată lucru care afectează economia internațională și sistemul financiar. Sistemul de combaterea finanțării terorismului ne-a demonstrat că veniturile anuale din această activitate reprezintă 2,7% din PIB-ul global, o pondere care crește an de an. Probabil fenomenul globalizării și pro- progresul tehnologic au contribuit la această tendință, liber, uh, libera circulație a, a capitalului de asemenea și uh, confidențialitatea nelimitată, mai ales în, în domeniul bancar, care a permis, permis foarte multor oameni să își ascundă uh, veniturile, ceea ce a dus la o mai ușoară finanțare a terorismului internațional. Tocmai de aceea, registrul propus ne va ajuta să combatem mai bine finanțarea activităților teroriste. În același timp, vom putea combate mai bine criminalitatea organizată și uh, pe plan global. Vă mulțumesc, doamna Pitera. Acum are cuvântul domnul Stekovski pentru minut și jumătate. Vașina, pani Euro... Domnule președinte, stimată doamnă comisar, Raportorii și raportorii din umbră, coraportorii au făcut cu toții o treabă excelentă. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru această directivă și sunt mândru de faptul că comisara cehă a adus acest document uh, în dezbatere, astfel Uniunea Europeană poate să meargă mai departe în lupta împotriva activităților ilegale, împotriva fraudei și spălării de bani și uh, cifrele care au fost amintite de colegi sunt într-adevăr alarmante. Niciunul dintre noi nu putem spune cu siguranță de unde vin aceste fluxuri financiare, unde se duc și interesul cui. De aceea este imperativ ca aceste tranzacții să fie supravegheate pe termen lung și în mod transparent. Eu uh, sprijin economia fără bani în numerar Cred că economia fără uh, folosirea de numerar va duce Europa mai departe în lupta sa uh, împotriva spălării de bani. Și doresc să subliniez încă un aspect care nu a fost menționat. Un aspect, un uh, element tipic al acestor activități este faptul că sunt uh, de nivel internațional și funcționează în mod neașteptat. Așa că nu trebuie să ne limităm la măsuri aplicate în Uniunea Europeană. Trebuie să facem eforturi uh, pentru a ameliora cooperarea cu partenerii internaționali. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Zdehovski. Am ajuns la intervențiile uh, spontane. Are cuvântul prima, doamna Galpelț. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să mulțumesc raportorilor pentru munca lor excelentă. Spălarea de bani, din păcate, este una din cele mai uh, profitabile activități uh, economice. Desigur, adoptăm noi norme legislative, însă este foarte greu să ținem pasul cu criminalitatea organizată. Sunt, sunt de acord că și țările terțe ar trebui să respecte normele de transparență. Sunt de acord cu faptul că accesul la acest registru ar trebui să fie îmbunătățit. Ar trebui să dispunem de informații despre adevărații titulari a întreprinderilor respective. Cred că Uniunea Europeană mai are mult de, de făcut, chiar dacă a făcut un prim pas important. Vă mulțumesc, doamnă Galpeț. Are cuvântul domnul Frunzulica. It's such a pleasure, Mr. President, to receive the... Este o adevărată plăcere, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur de faptul că în acest raport regăsește punctul de vedere al grupului nostru legat de crearea unui registru public privind um, proprietarii. Uh, Uh, acesta um, reprezintă interese legitime. Această formulă va permite statelor membre care doresc să aibă atitudine mai transparentă să definească larg uh, interesul legitim. Astfel, statele membre pot oferi um, excepții uh, pentru accesul la informații de la caz la caz în uh, circunstanțe uh, excepționale dacă uh, un uh, Uh, un proprietar ar fi uh, expus uh, riscul, unor riscuri majore sau este minor. Um, astfel se oferă transparență maximă în legătură cu proprietatea structurilor corporatiste din Uniunea Europeană. Vielen Dank, Vă mulțumesc, doamnele Frunzulică la intervențiile spontane, dau cuvântul respectând aceleași uh, reguli. Și acum are cuvântul domnul Marias. Domnule președinte, aceste tranzacții financiare care permit companiilor să nu plătească taxe uh, Uh, și impozite au însemnat și uh, faptul că paradisurile fiscale prosperă și că noi pierdem foarte mulți bani și noi, dar și țări cum ar fi cele din Africa. Mari companii multinaționale fac tot ce e posibil pentru a evita plătirea de taxe și impozite. Se instalează chiar în Luxemburg. LuxLeaks ne-a arătat acest lucru. Avem și companii offshore care se ocupă exact cu această spălare de bani și, bineînțeles, și măsuri de luată împotriva jihadiștilor care se finanțează cu bani occidentali. Iată de ce, din toate aceste motive, consider că uh, acești beneficiari, proprietari, uh, reprezintă un subiect foarte important în condițiile în care se garantează folosirea datelor personale. Să nu uităm nici tot ce înseamnă jocurile de noroc și cazinourile în contextul acestei legislații. Cici. Vă mulțumesc, domnule Maria. Să are cuvântul domnul Iacov Cici. Poștovana, gospodio... Mulțumesc. Domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi raportori, doresc să spun că mă bucur de aceste noi prevederi. Uh, doresc să spun că reprezintă un uh, foarte bun pas înainte, dar este doar un pas înainte, care arată că dorim să luptăm împotriva spălării de bani, împotriva finanțării terorismului, împotriva furturilor din bugetele noastre, din economiile noastre. De aceea aceasta este o inițiativă excelentă și soluțiile propuse sunt excelente, dar sunt două probleme. În primul rând, totul va depinde de cum uh, vor acționa statele membre în lupta împotriva criminalității, uh, spălării de bani și finanțării terorismului și se pune și problema statelor terțe. Trebuie să spunem lucrurile foarte clar. Nu vom rezolva problema fără cooperare activă cu țări terțe. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Jakovcic. Are cuvântul domnul Solte, acum. cum. za besedo. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Ambele aceste documente, atât directiva cât și regulamentul, merg în direcția potrivită, însă nu cred că este un motiv pentru a deschide deja sticlele de șampanie, pentru că spălarea de bani reprezintă o adevărată amenințare față de sistemele noastre economice. Discutăm de mii de miliarde de euro rezultația evaziunii fiscale în Europa și ar trebui să trecem la acțiuni serioase. Situația actuală nu este una bună și cred că aceste noi reguli reprezintă un pas important în direcția bună. Pe lângă registrul uh, proprietarilor beneficiari, care reprezintă un pas care va contribui la transparență, știm că nu este întotdeauna ușor să găsim o soluție, însă Spălarea de bani este o provocare pentru noi toți să ne organizăm mult mai bine sistemele financiare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Solteș. La încheierea intervențiilor uh, spontane are cuvântul domnul Sfer. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Aș dori să felicit uh, pe toți raportorii pentru o muncă foarte bună. Economia globală se pare că este în pierdere cu 5% din PIB din pricina acestor infracțiuni și asta înseamnă și o uh, luptă mai slabă împotriva sărăciei, de pildă. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă acești bani ar fi investat, investiți în capital uman. Avem nevoie de acești bani în țările noastre, de aceea avem nevoie de măsuri mai eficace uh, din partea autorităților fiscale, polițienești, judiciare. Avem nevoie și registre de beneficiari uh, efectivi uh, mai bune și o mai bună monitorizare a tot ce se întâmplă în paradiscurile fiscale. Problemele globale înseamnă soluții globale holistice și eu cred că aici suntem pe drumul cel bun și cred că ar trebui să fim și mai uh, uh, combativi atât, în acest sens. Iurova să ia cuvântul. is Iurova, you have the floor. Uh, thank you very much uh, for the floor. Uh... Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru această dezbatere care îmi dă impresia că votul de mâine va mm, permite uh, ne va permite să mergem înainte, să obținem rezultatele pozitive pe care le dorim uh, prin aplicarea acestui uh, nou uh, pachet legislativ. V-am auzit vorbind și despre dreptul penal și despre protecția datelor, așa că doresc să vă spun câteva cuvinte în legătură cu aceste domenii conexe și modul în care putem aborda problema criminalității organizate, vreau să vă spun că avem o abordare foarte completă în lupta împotriva criminalității în domeniul penal. Consolidăm în momentul de față cooperarea între uh, agențiile Eurojust și Europol, mai ales, Europol, mai ales în legătură cu um, ameliorarea securității în Europa. Ați vorbit și despre țările terțe și despre nevoia de a ne extinde activitățile în acestea și deci uh, la uh, cetățenii țărilor terțe. Și doresc să vă spun că în, uh, între inițiativele noastre privind securitatea avem de gând să extindem registrul condamnărilor penale la cetățeni din țări terțe pentru a avea beneficiant de mai multe informații în legătură cu făptașii. Ați vorbit de asemenea despre protecția datelor. Eu mă ocup și de acest domeniu și de reglementările privind protecția datelor, de reforma protecției datelor um, pe care vom finaliza în anul acesta în Consiliu. Mm, și va urma trilogul la anul, uh, acesta reprezintă o adevărată revoluție, pentru că înlocuiește 28 de regimuri naționale uh, cu un regim paneuropean de protecție datelor personale. Deci, uh, a vorbit despre protecția datelor în legătură cu directiva în luptă împotriva spălării banilor și celelalte elemente din noul pachet legislativ este pertinent. Și pot să spun că acordăm foarte multă atenție protecției drepturilor fundamentale și mai ales dreptului la protecția vieții private și a datelor personale. Deci aceste două acte legislative sunt foarte compatibile, sunt absolut compatibile și pot funcționa foarte bine împreună în momentul în care vor fi puse în aplicare. În legătură cu acest pachet. Mă bucur că spuneți că considerați că acest pachet este practic rezonabil, necesar și proporționat pentru a lupta eficient împotriva criminalității în domeniul financiar. Și face legătura între criminalitatea organizată, spălarea de bani, evaziunea fiscală și alte tipuri de activități uh, frauduloase uh, dar și cu terorismul. Deci nu dorim doar să facem economii și să ne asigurăm că banii nu ajung într-o gaură neagră. Dorim să folosim banii în scopuri mai nobile. Dar nu e vorba doar de economii, e vorba până la urmă de uh, Uh, salvarea de vieți omenești, pentru că tranzacțiile financiare sunt foarte des primele semne ale unor atacuri teroriste sau ale pregătirii unor acțiuni teroriste. De aceea consolidarea în securității în Europa poate veni și pe această cale. Vă doresc să mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră și sper că votul de mâine ne va permite să facem acest pas înainte. Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar, mă rog pe domnul Carins să ia cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc din nou tuturor colegilor pentru cooperarea de care au dat dovadă în pregătirea acestui raport. Părerea grupurilor noastre politice este una foarte clară. Toate grupurile politice sunt uh, pregătite să sprijină această directivă care ne va ajuta să combatem mai bine spălarea de bani prin crearea registrului uh, european a proprietarilor beneficiari. Uh, doamna Sargentini, vă rog, două minute. Thanks, Chair. A lot of my colleagues... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre colegi ne-au atras atenția asupra faptului că acest registru public nu va fi public pentru că trebuie să dovedești că ai un interes legitim. Aș dori să vă atrag atenția că în propunere se spune că autoritatea este cea care trebuie să clarifice dacă ai sau nu un interes legitim. Deci autoritățile publice sunt cele care trebuie să, pu- să dovedească că nu, un uh, cetățean nu are un interes leg- uh, legitim. Deci uh, mă adresez jurnaliștilor să se adreseze instanțelor și vor avea acces la acest registru care va deveni și mai public, pentru că eu nu cred că vreo autoritate poate spune că un cetățean nu are un interes legitim de a accesa informațiile din uh, registrul uh, respectiv referit, referitoare la corupție, la spălare de bani și așa mai departe. Și este o, o profeție care se va auto deve, uh, care va deveni realitate dacă vom insista noi prea mult asupra faptului că acest registru nu funcționează atât de bine. Mulțumesc. Kirchhoff. Uh, uh, Domnule președinte, cred că dezbaterea a fost foarte interesantă. Mulțumesc uh, Comisiei, Mă cu pentru comentariile de la începutul și sfârșitul dezbaterii. Aș vrea să vă spun că pentru noi doream, pentru partidul meu a fost important ca această a patra directive să iasă bine. Am avut ceva nedumeriri și probleme în ceea ce privește trusturile și ceea ce privește succesiunile. Aici intervine problema uh, drepturilor uh, datelor personale. Trebuie să fim proporționali. este foarte foarte clar că în fiecare zi ne confruntăm cu o ingenuitate tehnologică foarte mare din partea criminalilor, din partea uh, acestor persoane care comit infracțiuni. Uh, provocarea este foarte mare. Cred că am găsit soluțiile potrivite care se impun. Deci, încă o dată, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și sper că vom avea un vot bun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Simon Peter. Ja, auch ich möchte... Domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc tuturor uh, pentru colaborarea lor și în încheiere aș dori să spun că în mare compromisul obținut uh, care se referă la crearea acestui registru uh, central este unul mulțumitor pentru noi. Însă trebuie să înțelegem că lupta împotriva spălării banilor și împotriva fraudei este una perpetuă, pentru că metodele de spălare de bani evoluează continuu. Dreptul mare, noi, ca legiuitori, trebuie uh, nu doar să reacționăm, ci să uh, dăm dovadă de ambiție. Dreptul mare, compromisul pe care l-a convenit cu Consiliul este un pas important, însă el va trebui să fie urmat de alți pași în viitor. Trebuie să fim atenți ca normele noi directive europene să fie puse în aplicare în mod uh, eficient și că statele membre uh, permit accesul uh, persoanelor care au un interes legitim la aceste registre. De asemenea, trebuie să permitem o mai bună cooperare a autorităților de anchetă națională printr-o interconectare a acestor registre. Nu, pot, nu putem înțelege de ce trebuie să așteptăm uh, pentru interconectarea acestor registre patru ani, deși informațiile uh, teoretic deja există. Cred că aici, de aici trebuie să pornim cu toții, pentru că lupta împotriva fraudei și spălării de bani este nelimitată și trebuie purtată pe plan european. Mulțumim! Dezbaterea comună este închisă și votarea va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct al ordinei de zi cel care se referă la dezbaterea comună privind procedurile de insolvență. Avem o recomandare pentru a doua lectură, domnul Zviefka, procedurile de insolvență și avem și declarația Comisiei.